Joi voi uh, semna 5 astfel de acte conform regulilor din procedură. În procesul verbal vor fi publicate aceste acte. Le veți putea consulta cu toții. De asemenea, de la Versi am primit o cerere de numire a domnului Filip Lambert pentru uh, Comisia Parlamentară de Afaceri Economice și Monetare. Dumnealui o va înlocui pe doamna Eva Jolie. Aveți comentarii în legătură cu această propunere făcută de verse? Dacă nu, domnul Lamberts va fi numit. În ceea ce privește acum modificările de pe ordinea de zi, Haideți să vedem. Luni, grupul socialiștilor și democraților a cerut să se retragă de pe ordinea de zi prezentarea doamnei Galo. Aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă. Domnul Schulz va prezenta această cerere. Mulțumesc, domnule președinte. Președinta Grupul nostru deja săptămâna trecută a tras atenția asupra faptului că raportul Galo este un raport din proprie inițiativă destul de controversat în instituția noastră. În ceea ce privește tratarea ulterioară a raportului respectiv, ei bine, ar trebui să ne gândim înainte să o facem. De ce? pentru că ne confruntăm, iată, cu un raport care, după noul regulament de procedură, este prezentat pe scurt aici și apoi trebuie votat. Însă, avem mai multe rezoluții alternative supuse la vot pe același subiect, dat fiind faptul că avem uh, o situație destul de uh, destul de dificil aici și cred că proiectele uh, Uh, supuse astăzi uh, la vot nu vor beneficia niciunele de majoritate. De asemenea, între timp am aflat că în ceea ce privește drepturile de autor, inițiativele comisiei din, uh, vor fi prezentate în următoarele zile și comisia va Comisia a decis să dea curs unor proiecte legislative în acest sens. Așadar, acum ne aflăm într-un moment în care, discutând despre noi proiecte legislative, votăm, despre un, votăm un raport din proprie inițiativă care va fi deja depășit. Și atunci solicităm să retragem acest raport de pe ordinea de zi. Mulțumesc, spune președintele. Aș dori să aflu dacă dorește cineva să ia cuvântul pentru această moțiune. Cine este pentru? Vă rog, luați cuvântul. Bardzo proszę. Mulțumesc, domnule președinte. Nu putem accepta o nouă solicitare de vot pe acest raport. Nu este corect să spunem că pe fond nu a existat un consens, dat fiindcă acest raport rezultă în urma numeroasor compromisuri care au urmat după discuții de luni de zile. În ceea ce privește forma, vă reamintesc că a fost votat în Comisia Jurii la începutul lunii iunie. Au existat apoi discuții cu ocazia celor trei rapoarte care au fost alocate, dar nu există niciun motiv pentru a amâna votul pentru acest raport decât dacă nu dorim să permitem anumitor grupuri politice să ajungă la un consens. Însă acesta nu este interesul general. Interesul este să ne pronunțăm pe acest raport de inițiativă care nu va fi niciodată în contradicție cu prevederile legislative care urmează, dat fiind că se referă doar la aplicarea unor texte de lege existente, nu la negarea acestora. Mulțumim, doamnă. Este vorba de păstrarea acestui subiect în program, însă am întrebat pe, dacă este cineva care îl sprijină pe domnul Șul și propunerea sa, domnule Speroni, nu? Doamnă Galo, cred că domnul Schulz a spus exact ceea ce trebuia spus, și anume că nu veți avea majoritate. De altfel, grupul liberal votează împotriva raportului și nu vă ce sens are astăzi să arătăm că niciun raport nu are nicio majoritate. Trebuie să se discute aceste lucruri în aproape toate grupurile. Mă îndoiesc că la dumneavoastră este unanimitate, dar să spunem că aveți unanimitate, însă în restul grupurilor discuțiile nu s-au încheiat și nu există majoritate nici de o parte, nici de alta. Și cred că de data asta domnul Schulz este foarte rezonabil când solicita mânarea votului pentru acest uh, raport de inițiativă. Mulțumesc. Aici se încheie procedura. Am auzit părerile pro și contra și trecem acum la vot. Supun la vot moțiunea grupului socialist, adică moțiunea domnului Schulz. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Este przeciwna temu wnioskowi, czyli ten punkt pozostaje. Majoritatea se opune.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 Vom discuta astăzi acest punct de pe ordinea de zi. Acum să vedem ce se va întâmpla cu ordinea de zi joi, deoarece pe marți și pe miercuri nu avem nicio cerere de modificare. În ceea ce privește joia, grupul conservatorilor și reformiștilor a cerut să se amâne votul privind propunerile de rezoluție referitoare la protecția drepturilor omului și a dreptății în Republica Democratică Congo. Deci ideea ar fi să se amâne votul acestei rezoluții. E o propunere făcută de către grupul ECR, domnul Bradford. Vă rog să prezentați această solicitudine. Ah, thank you, President. Yes, on behalf of... Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului conservatorilor și reformiștilor aș dori uh, să solicit amânarea pentru votul de joi, menționând faptul că ne referim strict la votul menționat anterior. Dumneavoastră, domnule președinte, ați descris în detaliu potențialele probleme pe care eurodeputații le-ar putea întâmpina joi, călătorind înapoi acasă. Am auzit că foarte mulți eurodeputați doresc să plece, de fapt, din această cauză miercuri și atunci este perfect rezonabil să solicităm o amânare de aproximativ două săptămâni în ceea ce privește acest punct de pe ordinea de zi, astfel încât să-l dezbatem la mini-sesiunea plenară de la Bruxelles. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Aș dori acum să Uh, văd dacă cineva dorește să, să vorbească pentru moțiunea Bradbury. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Iată o colaborare neobișnuită. Însă grupul meu politic deja săptămâna trecută a propus ca joi să nu avem sesiune de vot. Asta din cauza că nu dorim să intervenim în dreptul uh, la grevă al francezilor, însă ce dorim să facem este să ne asigurăm de faptul că nu, că nu trebuie implicați foarte mulți lucrători francezi și germani, astfel încât să asigure transportul foarte scump pentru eurodeputați. Și astfel să subminăm greva prin alte mijloace. Deci, Cred în acest context că în Parlamentul European există sprijin pentru acest demers decent, în opinia mea, și grupul meu politic este pentru amânarea votului. Președintele, mulțumesc. Acum aș dori să se exprime ceva împotriva moțiunii. Domnul Speroni. Nu este vorba de a vota un text de lege. Prin urmare, Importanța este alta din punctul meu de vedere. Cred că această grevă va afecta toate uh, forțele politice prezente în Parlament. Nu putem spune că afectează mai mult pe cei de stânga sau pe cei de dreapta. Prin urmare, vom avea o reprezentare redusă în uh, toate părțile și de aceea cred că putem vota liniștiți. Głosujemy. Kto z Państwa jest za... Vă mulțumesc. Haideți să votăm atunci. Cine este pentru cererea făcută de domnul Bradburn? Cine este împotrivă? Haideți să verificăm mai bine prin vot electronic. S-a deschis votul. Ce wszyscy głosowali? A votat toată lumea? S-a închis votul. Majoritatea a votat pentru, deci nu va nu vom avea vot în, pe durata acestei sesiuni. Aici se încheie partea de discuții și trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi și anume raportul Cristin de Veirac referitor la investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă. Doriți să adăugați ceva, vă rog? Domnule președinte. Prezident. Prezident, je pas Domnule președinte, nu am înțeles ce s-a întâmplat cu votul. Am votat să avem ordinea de zi stabilită la conferința președinților sau împotriva acestea? Deci împotriva acestea? Deci joi nu mai avem sesiune.